Bien, empezamos. Vă să începem. Vamos con la comisión eh, de peticiones y voy a darle... Vă rog să începem ședința noastră a Comisiei de Petiții și... De las Primul punct se referă la comunicările referitoare la ședința coordonatorilor. Mai întâi, aș dori să vă spun că coordonatorii au luat deciziile următoare. Sí, así, bueno, es el punto segundo. Vale. Eh, la propuesta de agenda para abril. Propunerea de agenda pentru luna aprilie a fost aprobată cu modificările următoare. Petițiile 770 și 323 prima din 2007 și a doua din 2011 au fost amânate pentru luna mai și până atunci vom solicita informații din partea autorităților naționale. S-a hotărât de asemenea să facem două avize, unul referitor la recunoașterea adopțiilor transfrontaliere din partea Comisiei Jurii și un alt aviz din partea Comisiei Libere referitor la raportul strategic referitor la situația din Mediterana. Am hotărât de asemenea să organizăm o audiere în cea de-a doua, a doua jumătate a anului 2015 referitor la dizabilități și una la începutul anului 2016 iar pentru audierea din 2016, vorba de o audiere referitoare la Carta Drepturilor Fundamentale, care va include, de asemenea, și, uh, și vă includem în această listă și uh, audierea ce va fi organizată în luna iunie, referitoare la dreptul de a solicita, de a introduce o petiție și vă rog să consultați documentația aferentă din partea comisiilor uh, responsabile pe fond. Acum, înainte de data de 10 aprilie, vor fi prezentate propuneri în ceea ce privește tema referitoare la deplasările noastre, misiunile pe care le vom organiza în acest an. Apoi au fost prezentate anumite recomandări din partea președinției, acestea au fost adoptate și recomandarea referitoare la deschiderea petiției referitoare la Irlanda Um, decizia este una negativă, aceasta nu va fi deschisă și va continua să rămână în continuare încheiată. Apoi, în ceea ce urește portalul internet, s-a cerut coordonatorilor să trimită comentarii pentru a uh, putea lua o decizie pe acest subiect și asta până în data de 10 aprilie. Iată, în mare, care sunt deciziile ce au fost adoptate la ședința coordonatorilor. Acum vreau să vă propun o modificare pentru uh, ordinea noastră de zi, în sensul că punctul referitor Domnul Maier, vă rog. Θα ήθελα και στην δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Mulțumesc. E partea publică a reuniunii noastre și dat fiind acest lucru îmi exprim nemulțumirea față de uh, maniera în care a fost tratată propunerea ECR pentru audierea publică pentru operațiunile de război din Germania și despăgubirile aferente. Ei bine, uh, coordonatorul PP a votat împotrivă și coordonatorul SND. Deci uh, s-a votat cererea noastră, s-a votat uh, la coordonatori, am votat eu pentru, cei de la FD și de la GUE și ceilalți doi colegi s-au abținut. Astăzi, uh, iarăși, s-a discutat cu vot și m-am plâns și mă plâng în continuare despre următorul aspect. Punctul acesta nu s-a votat, propunerea nu a fost votată și a existat un uh, uh, truc procedural prin care dumneavoastră ca președinte ați uh, creat uh, un pachet de propuneri de audieri pentru cel de-al doilea trimestrul 2015 și începutul 2016 și n-ați inclus propunerea noastră în pachet, ați uh, respins-o și ați uh, cerut să aibă loc un vot pe uh, acest pachet. Eu m-am abținut uh, de la vot, fiindcă nu am vrut uh, să declar uh, legale acțiunile președintei. Deci nu ați uh, supus la vot propunerea noastră. Noi am vrea să avem o audiere cu privire la despăgubirile de război uh, pe care Germania datorează um, Greciei. Eu mă plâng și m-am plâns despre asta, ridic o obiecție nu, lucrurile nu vor rămâne așa. Noi ne vom exercita dreptul politic și uh, juridic, fiindcă vrem să clarificăm faptul că dacă un grup politic vrea să voteze împotriva unei propuneri, de exemplu cum ar fi propunerea de audiere uh, a noastră, atunci ar trebui să o facă deschis, nu să se ascundă în spatele unor uh, uh, proceduri și măsluiri ca să poată vota astfel, să poată să spună astfel dacă este pentru sau împotriva unei propuneri. Noi știm că liderii PPE de aici, din Parlamentul European sau din grupul uh, socialist, au făcut uh, niște anunțuri. Nimeni nu le-a cerut asta și în aceste comunicări și-au asumat o poziție pentru Germania și împotriva Greciei când vine vorba de despăgubirile de război. Când guvernul Elen uh, a uh, uh, ilustrat acest subiect, uh, lucrurile au fost cât se poate declare. Acum ar trebui să existe curajul de a asuma o poziție și aici în Parlament. Sunt, nu sunt de acord cu ce au făcut colegii mei, ridic acest punct procedural și îmi rezerv dreptul de a uh, de a urma, de a continua acest subiect pe cale procedurală și juridică. Mulțumesc. Soledad. Mulțumesc, doamna președinte. Sincer, încerc să mă supăr pentru că, sincer, e destul. Nu este foarte sigur ceea ce s-a afirmat și nu vreau să lansez o dezbatere. Nu, e, nu cred că grupul socialist trebuie să fie implicat în decizii care uh, nu au fost luate așa cum ați descris dumneavoastră. Vreau să vă spun și am explicat felul în care votez și am spus acest lucru pentru că există un vot. Am explicat de ce am votat așa cum am votat și acum dumneavoastră veniți și abordați acest subiect și, sincer, încep să mă supăr. Pentru că abordați în mod frecvent și uh, repetat acest subiect. Dumneavoastră vreți să faceți ceva. Foarte bine, faceți ceea ce doriți. Însă în această comisie de petiții ne-am dezbătut deja acest subiect. Și vi s-a explicat care este rezultatul. Și vreau să cer, doamnei președinte, să nu mai începem încă o dată să mai dezbatem, pentru că am luat deja, deja o decizie. Mulțumesc foarte mult, Peter. Ich wollte nur noch mal eine Ergänzung äh, hinzufügen. Vreau și eu să vin cu o completare. La punctul 6 am discutat despre propunerile de audieri, 6 la număr, din partea grupurilor politice. Obligația președintei este aceea de a construi un compromis. Și la final am votat într-adevăr un pachet de audieri. Lucru acoperit ca atare de ordinea de zi după cum spuneam, s-a votat, lucrurile sunt câte poate de corecte. Nu este doar dreptul, ci și obligația președintei de a căuta compromisuri în ceea ce privește organizarea de audieri. Au fost depuse șase propuneri și eu cred că președinta a obținut un compromis bun în beneficiul tuturor uh, participanților. Vă mulțumesc. Gracias, Peter. Señor Marias. Mulțumesc, Peter. Domnul Marias. Indiferent care a fost uh, motivul la votul anterior al coordonatorilor, Ideea este că a votat împotriva propunerii noastre. Nu contează ce spuneți, contează cum votați. Și în al doilea rând, mă refer la dreptul nostru ca eurodeputați într-un grup politic. Noi am făcut o propunere și am vrut ca propunerea noastră să fie votată. ne am vrut să știm, din punct de vedere politic, cine votează împotriva acestei audieri publice. E o audiere publică în ceea ce privește despăgubirile germane de război. Cine vrea să voteze pentru? Sunt uh, anumite grupuri politice care ar fi fost expuse de acest vot, PP-ul și socialiștii. Și acum încearcă să se ascundă în spatele acestui pachet. Vă spun politic, vă puteți ascunde. Și procedural, practic, ne-ați răpit dreptul de a avea un vot pe propunerea noastră. Asta vreau să ilustrez astăzi. Noi uh, am spus foarte clar că avem dreptul ca propunerea noastră să fie votată, dar ați uh, folosit acest uh, trucaj, acest truc cu votul la pachet. Președinta a hecho la de coordinador. Bun. Președinta a făcut această propunere în ședința coordonatorilor și care a fost acceptată cu mare majoritate, de mare majoritate a coordonatorilor. Evident, dumneavoastră aveți dreptul să nu fiți de acord. Așa cum a spus și Soledad, am avut un vot în ultima ședință a coordonatorilor și propunerea noastră a fost respinsă și astăzi îl amintim din nou, așa că nu pot fi de acord cu dumneavoastră. Dumneavoastră aveți părerea noastră, președinția are o altă uh, părere, așa că vă rog să ne oprim aici în așa fel încât petiționarii care au venit să aibă timp suficient uh, uh, să se exprime. Bun, acum vreau să vă propun o modificare în ordinea de zi și anume punctul 16 să fie uh, ca și prim punct cu începere de la ora 15. Vă rog. If I might ask uh, to combine... Aș vrea să combinăm punctul 9 cu punctul 10 de pe ordinea de zi, pentru că vorbim despre exact același lucru și așa că am putea să o facem în același timp. Da, absolut de acord, dacă și restul coordonatorilor sunt de acord. Putem să facem acest lucru, iar atunci punctul 16 este primul de la ora 15. Bun. Acum, trecem la aprobarea procesului verbal al ședinței din 26-27 ianuarie. Ați primit procesele verbale. Dacă nu sunt obiecții, atunci acest proces verbal poate fi considerat a fi adoptat. Bun, acum trecem la punctul 4 și anume comunicări din partea președintei. Inițiativa cetățenească a primit peste un milion de uh, semnături în ceea ce privește vivisecția. Așa că întrunește cerințele necesare pentru a uh, fi acceptată. Comisia pentru petiții se, este asociată în mod automat cu Comisia responsabilă pe fond și ITRE, care este ITRE. Data de audiere publică va fi organizată în data de 11 mai 2015 după amiază. Apoi, am trimis lista membrilor Comisiei PETI se încheie această listă, pentru că nu a, a ă, lista petițiilor ce vor fi închise, fie pentru că au fost retrase, fie că nu s-a primit uh, niciun răspuns. Dacă nu aveți obiecții, atunci această listă a petițiilor închise se adoptă. La punctul 5, în principiu, nu avem nimic. La punctul 6, comunicări ale președintei referitor la deciziile luate de către coordonatori. Am făcut deja acest lucru și trecem acum direct la punctul 7, E vorba de avizele referitoare la, avizele referitor la raportul anual 30, 30 și 31 referitor la monitorizarea felului în care se aplică legislația europeană. Eu sunt cea care m-am ocupat de acest proiect de aviz, așa că acum mm, voi interveni nu în calitate de președinte, ci în calitate de raportor. După cum știți, în fiecare an se cere Comisiei PETI un aviz referitor la raportul jury în ceea ce privește raportul anual al Comisiei referitor la monitorizarea felului în care se aplică legislația europeană din partea statelor membre. Și referitor la acest aviz, ceea ce noi spunem este că trebuie să se acorde petițiilor din ce în ce mai multă importanță, pentru că este o sursă de uh, informare în ceea ce privește uh, preocupările cetățenilor, care pot fi o sursă de legislație europeană. Petițiile se referă de multe ori la tot ceea ce se referă la încălcări ale legislației Uniunii Europene și mai ales în domeniul mediului înconjurător, în domeniul sănătății, a consumului, a pieței interne, a liberei circulații, a persoanelor. De asemenea, am observat că în 2012 Comisia ne-a informat de faptul că 1343 de cazuri de încălcări în continuare sunt deschise, deși numărul lor a scăzut, a scăzut comparativ cu anii precedenți. Dacă e să cuprindem și Malta și Luxemburg, statele membre participă acum la proiectul pilot de monitorizare a Uniunii Europene. E vorba de o platformă a Comisiei Europene pentru a monitoriza toate statele membre și referitor la petiții, în avizul nostru salutăm angajamentul serviciilor Comisiei Europene în întărirea comunicării care există între Comisie pe de o parte și Comisia noastră pe pe de altă parte, ideea fiind că această comunicare poate fi în continuare îmbunătățită pentru a vedea cum putem fixa cât mai bine temeiul juridic al petițiilor ce sunt înaintate. Apoi, nu ar mai fi prea multe de adăugat. Data limită pentru înaintarea amendamentului este 30 martie. Nu am putut să integrez deja în text încă de pe acum sugestiile din partea verzilor. În continuare mai sunt dificultăți în materie de traducere, dar uh, acestea vor fi ulterior integrate în text. Cam atât deocamdată. Să le dați. Doamna Mici este uh, raportor din umbră pe acest subiect, însă nu este de față și m-a rugat să o înlocuiesc, așa că voi face câteva observații. Mai întâi, se recunoaște munca depusă de doamna Estara, o muncă foarte bună, și solicitările sau modificările pe care dorește să le introducă în text sunt constructive și merg cam în aceeași direcție cu ideile exprimate de doamna raportor. Ideea este că trebuie să îmbunătățim comunicarea între Comisia Europeană și Comisia noastră, peții, în Parlament și în acest sens constructiv, ceea ce ne dorim este să lansăm un apel. Un apel referitor la felul în care se legiferează. În acest sens, e vorba de un apel că pentru a avea o transpunere a unei întregi liste de directive. E vorba de teme juridice care sunt foarte importante, foarte importante pentru cetățeni, mai ales când vine vorba de libera circulație, când vine vorba de comerț. Și în acest sens, aș vrea să lansez un astfel de apel, așa cum spunea și doamna Estara, există anumite domenii în care observăm că există o frecvență mai mare de erori în momentul în care se face o transpunere a legislației europene. Transporturile, sănătatea, consumul, mediul înconjurător, serviciile, piața internă. De asemenea, aș dori să lansez un apel către o diminuare a numărului de directive care sunt transpuse, pentru că s-a făcut deja o muncă imensă în acest uh, domeniu E vorba de eforturi făcute de statele membre pentru a revizui propria legislație. Trebuie să știm exact ce se întâmplă cu această legislație. Și trebuie să găsim poate un alt mecanism, nu neapărat sancțiunile, pentru acele cazuri de încălcare a legislației europene, în așa fel încât noi să putem să întărim propria noastră poziție în materie de implementare a legislației europene. Cam atât și raportoarea noastră din umbră apreciază în mod pozitiv munca depusă de către doamna raportor și o felicită pentru aceasta. Dorește să intervină vreun coordonator? Bun. Nu dorește nimeni, atunci comisia are cuvântul. Ah, perdon, primero Peter. Peter. Mai întâi Peter. Mulțumesc. În primul rând am vrut să mulțumesc raportoare pentru că este un subiect foarte important nu pot decât să susțin această propunere. Vreau să fac însă și o observație. Există o problemă care tot uh, apare la petiții și mă bucur să aud ce părere are comisia, pentru că noi, de fapt, uh, aici la PETI trebuie să colaborăm cu comisia și din ce în ce mai mult dialogul, contactul uh, comisiei cu statele membre nu funcționează. Astăzi uh, de dimineață am discutat despre mai multe exemple. Eu am un exemplu concret cu Republica Cehă. Deja în noiembrie trecut am, uh, comisia a cerut uh, o reacție, dar iată că această întârzie să apară din partea statului membru. Și uh, întrebăm comisia, cum putem să îmbunătățim acest dialog cu statele membre? Sau ce impresie are comisia? Uh, refuză statele membre să ia o poziție, e o tentativă de a amâna întregul proces, asta. Dacă nu primim informații din partea statelor membre via comisie, atunci noi suntem uh, înfrânați în munca noastră și pentru mine lucrurile durează mult prea mult. Știu că nu e întotdeauna vina comisiei și tocmai de aceea nu știu cum putem să uh, Uh, îndemnăm statele membre să participe la acest dialog. E o problematică ce merită abordată și eu voi face oricum o propunere în acest sens. Mulțumesc. Gracias, Peter. Mulțumesc foarte mult, Peter. Julia Reida, din partea uh, verzilor. Thank you very much, uh, to the... Mulțumesc. Cred că acest aviz uh, cred, subliniază bine poziția importantă a Comisiei pentru Petiții și experiența noastră legată de uh, aplicarea dreptului european. Ne bucurăm să auzim că unele dintre propunerile noastre de amendamente uh, pot fi acceptate și considerăm că, având în vedere experiența Comisiei noastre legătură cu aceste cazuri, uh, este important ca Comisia pentru Petiții să fie implicat mai mult încă de la început în revizuirea um, actelor legislative europene. Și eu doresc subliniez și faptul că în cazurile legate de respectarea obligațiilor și deciziile legate de acestea, Comisia trebuie să facă mai multe eforturi pentru a se asigura că aceste hotărâri judecătorești sunt aplicate cu adevărat. Mulțumesc. Are cuvântul acum reprezentantul Comisiei, vă rog. Thank you very much. Thank you very much for giving us the opportunity to... Domnul von Kempis, mulțumesc că ne dați ocazia să intervenim. Mulțumim pentru acest proiect de raport pe care tocmai l-am primit. Ați observat probabil că rapoartele noastre anuale prezentăm în detaliu ce s-a întâmplat cu petițiile pe care le-am primit de-a lungul anului. În ultimul raport pentru 2013, la pagina 14, figurează o listă lungă de domenii care au făcut obiectul petițiilor și care apoi au fost preluate de comisie în cadrul activității sale de monitorizare a aplicării dreptului european. Într-adevăr, există domenii în care au existat o serie de plângeri. Un astfel de domeniu este mediul. Primim multe petiții, multe plângeri în legătură din acest sector, din acest domeniu, plângeri direct de la cetățeni. O mică observație în legătură cu proiectul dumneavoastră de raport. Menționați situația drepturilor fundamentale. Noi, bineînțeles, ne ocupăm de achi și prin această lupă examinăm drepturile fundamentale, dar trebuie să înțelegeți că Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, are mandatul de a se ocupa de aplicarea dreptului european și modul în care acesta este transpus în, și în domeniul drepturilor fundamentale. Ne bucurăm de faptul că a scăzut numărul directivelor. Spuneți că vă bucurați că a scăzut numărul directivelor la numărul 4. Este, așa este, dar nu știu dacă trebuie să ne bucurăm în mod deosebit de acest lucru. Acum, legătură cu cifrele, putem să vă transmitem anumite cifre mai corecte. În 2013 am deschis 761 de proceduri de nerespectare obligațiilor, dintre care majoritatea, 731, au fost încheiate înainte de o hotărâre a curții, pentru că statele membre au înțeles ce au de făcut, ce au făcut până la urmă. Și am dorit să vă transmitem din nou aceste cifre ca să le corectați în raportul dumneavoastră. Ne bucurăm că ne bucurăm că apreciați proiectul nostru pilot uh, de promovarea dialogului cu statele membre. Înainte de a deschide proceduri uh, pentru neîncălcarea uh, obligațiilor, pe calea dialogului se rezolvă o mare parte din probleme, aproximativ 80%. Și în raport um, dăm informații detaliate legătură uh, cu modul în care funcționează acest mecanism um, de cooperare cu statele membre. care se numește pilot. statele membre se ocupă de punerea în aplicare, nici Comisia nici, uh, Europeană, nici Comisia pentru Petiții. Uh, și deci voința statelor membre de a pune în aplicare aceste acte legislative este esențială. Bineînțeles, noi avem uh, anumite instrumente, uh, cum ar fi procedurile pentru respectarea obligațiilor și dacă statele membre nu răspund la timp, uh, Um, nu țin cont de ce spunem noi, bineînțeles atunci depunem plângere la Curtea de Justiție. Acest uh, instrument este în mâinile noastre și putem discuta să vedem cum putem uh, ameliora uh, folosirea acestui instrument și cum poate comisia dumneavoastră să obține mai bine și mai ușor informațiile. Nu vă voi da eu acum sfaturi în legătură cu modul în care puteți face acest lucru, dar putem intra cu altă ocazie în această discuție. În legătură cu legătura noastră cu Comisia de Petiții, noi suntem gata să vă ascultăm, să aflăm ce vă trebuie de la noi, ce doriți, de ce aveți nevoie și bineînțeles avem uh, diferite linii roșii în ceea ce privește transparența, care trebuie respectate și încercăm să dăm cât mai multe informații posibil. Dacă sunteți gata să ne spuneți ce vă interesează, putem să vă comunicăm aceste informații. Ultimul punct din documentul dumneavoastră, foarte important pentru noi, sunt așa numitele planuri de punere în aplicare. Acestea sunt instrumente pe care le pregătim în amonte pentru a evita probleme uh, ulterioare în punerea în aplicare. Aparent funcționează, bineînțeles, depinde de modul în care statele membre țin cont de acestea. Dacă nu țin cont de ele, bineînțeles, noi putem să pregătim tot felul de lucruri, tot felul de documente, dacă statul membru nu le acceptă, bineînțeles, acestea nu au efecte dar în general acestea funcționează. Vă mulțumesc foarte mult! Gracias, eh, Peter. Mulțumesc. Peter, te rog. Am o întrebare suplimentară. Da, ă, nu cu comisia avem noi marile probleme, pentru că comisia vine aici în vizită și ă, practic o întrebăm direct, când, mai ales când sunt probleme, dar mă interesează cooperarea cu statele membre. De ce uneori durează atât de mult până să primim un răspuns din partea statelor membre sau să primiți dumneavoastră un răspuns și cum putem să îmbunătățim acest dialog? Există un fel de gentleman's agreement, un fel de procedură, pentru că în cazul unor petiții pur și simplu avem nevoie de participarea statelor membre, mai ales dumneavoastră, Comisia. Noi apelăm la dumneavoastră, dumneavoastră apelați la statele membre și pur și simplu pentru mine întregul procedeu durează mult prea mult. Mi se pare mie doar, dacă în schimb am dreptate, de ce se întâmplă asta? Merci. Moi, je suis tout à fait... Doamna Rivazi, mulțumesc. Eu sunt perfect de acord cu colegul meu în legătură cu intervenția statelor membre. Dar dacă tot vorbim de cifre, eu aș dori să știu, uh, față de numărul de petiții, în câte cazuri ați sesizat Curtea Europeană de Justiție? Aș dori să știu care e proporția. Gracias. La comisión? Mulțumesc. cuvântul comisia. În ceea ce privește statele membre, bineînțeles ar fi important și pentru noi ca să știm care sunt statele membre care nu uh, se conformează la timp din Italia? O intervenție fără microfon din sală. Domnului Iar. Uh, Vreau să spun că eu n-am nicio analiză, n-am făcut nicio analiză, dar aveam Italia, Spania și Republica Cehă care nu au uh, dat dovadă de atitudine cooperantă sau cel puțin durează foarte mult până vin răspunsurile. Dar nu e o analiză oficială, n-am făcut nicio statistică, în schimb, noi dăm seama că situația e diferită. Încă o dată, aveți un gentleman's agreement, o înțelegere, până când e acceptabil să întârzi acest răspuns Putem prin intermediul ambasadelor să spunem ați avut X săptămâni uh, la dispoziție, noi cei de la petiții încă așteptăm răspunsul. De exemplu, acum a trebuit să amânăm uh, două petiții pentru una mai, pentru că nu avem nicio reacție din partea statelor membre și avem uh, senzația că nu putem să tratăm într-o manieră exhaustivă această petiție, ceea ce nu e frumos față de petiționari. Oricum, uh, petițiile acestea sunt deja, datează deja de ceva vreme. Comisia. Mulțumesc. Încă o dată, în legătură cu relația noastră cu statele membre, Comisia are acorduri um, în legătură cu programul pilot cu statele membre. Acesta trebuie să răspundă în o de 17 zile, 70 de zile, adică 10 săptămâni. Și în ceea ce privește procedura formală, statele membre au două luni la dispoziție să răspundă. Deci două, două luni la uh, scrisoarea de alertare și două luni la uh, opinia motivată, avizul motivat. Dacă nu o fac, pot cere o prelungire a perioadei și în anumite cazuri care le-au fost comunicate, putem oferi o prelungire a perioadei de o lună, două luni maxim dar nu mai mult decât perioada inițială. Așa funcționează lucrurile la noi. Apoi ne întrebați cum ați putea dumneavoastră să uh, vă organizați legătura cu statele membre. E altceva. Bineînțeles, Comisia vă poate ajuta. Noi avem întâlniri bilaterale cu statele membre, cu cele care au nevoie de sprijin, de sfaturi sau chiar mai mult decât atât. Și Noi putem transmite un mesaj statelor membre, dar un acord cu acestea nu e de domeniul nostru. Trebuie să vă gândiți dumneavoastră cum puteți să obțineți acest lucru. Noi vă putem ajuta, dar nu știu dacă Comisia ar avea uh, ar fi autorizată să uh, joace acest rol de intermediar. Suntem vinovați de multe, dar de asta nu. În legătură cu cifrele, în 2013 am avut 761 de proceduri. Uh, am inițiat 761 de proceduri, 731 de răspunsuri am primit de la statele membre, vreo 90%, deci au fost proceduri închise înainte de o hotărâre a curții. Acestea sunt cifrele pentru 2013. În legătură cu petițiile, trebuie să recunosc faptul că nu avem aceste cifre aici la dispoziție. Deci nu se spune acest lucru în raport, dar aceste cifre sunt legate de plângeri în general și nu există diferențe majore cu, între plângerile care vin prin Comisia de Petiții și cele care vin direct la Comisia Europeană. Deci cred că uh, procentul este similar, cam 10%. Deci 10% sunt cazurile în care curtea a ajuns să ia o hotărâre și, bineînțeles, noi uh, monitorizăm cu multă atenție modul în care este aplicată hotărârea curții, pentru că uh, Comisia nu este doar gardianul tratatelor, ci este și organul care se ocupă de executarea hotărârilor curții. Și avem și um, uh, sancțiunile financiare la dispoziție pentru a urmări statele membre care nu aplică hotărârile curții. Sper că am clarificat lucrurile. Muy bien. Sorry. adelante. Foarte bine, vă rog. Că sur 700 Acest lucru înseamnă că din 761 de petiții, 731 au fost închise, deci înseamnă că 30 de petiții au dus la hotărârea Curții Europene de Justiție. Asta înseamnă... Si vous parlez de 10%, euh, c'est quoi les chiffres? Ce reprezintă acest 10%? Voi încerca în franceză. On a lancé 760... Euh, deci, am lansat 761 de proceduri împotriva statelor membre, împotriva celor 28 de state membre. Deci, am trimis uh, plângeri, uh, avizuri motivate și am uh, depus și plângeri la Curtea de Justiție. Unele dintre aceste cazuri au fost rezolvate pentru că statele membre au acceptat și au făcut, s-au conformat, au făcut ce trebuia să facă. Și consecința a fost că doar în 31 de cazuri, 32 de cazuri, curtea a ajuns să ia o hotărâre. Deci, în 10% dintre aceste cazuri, proceduri de neîncărcare a obligațiilor, Deci, Curtea a luat o hotărâre împotriva statelor membre și Comisia a pregătit o scrisoare uh, uh, și a monitorizat uh, punerea în aplicare a acestor hotărâri. E clar acum? Vale. Muchas gracias. Uh... Bun, mulțumesc foarte mult. Termenul limită pentru depunerea amendamentului este fixat în data de 30 martie și votul la petiție este prevăzut pentru data de 5 mai și vom ajunge în plen în luna iunie 2015, de pe 6 până pe 9 iunie. Bun, acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 8. E vorba de petiția 1902-2013 din partea domnului Paul Mangen referitor la anularea unor asigurări de sănătate în momentul în care persoana respectivă se mută într-un alt stat membru. Petiționarii sunt în sală? Pues entonces... Nu? Atunci vom da cuvântul Eleonora, te rog. Eu, scuzate, volevo intervenire... Scuze, eu doream să iau cuvântul nu la acest punct, ci la punctul precedent și anume anunțul în legătură cu audierea privind o petiție pentru că în calitate de Comisia pentru Mediu, eu și colegii mei am cerut prin coordonator să fie asociată și Comisia ENVI la această audiere pentru că doar Comisia Agri și Comisia PETI nu sunt suficiente. E nevoie și de contribuția Comisiei pentru Mediu, pentru că nu e vorba doar de bunăstarea animalelor, ci și de sănătate. Deci este foarte important pentru cetățeni să fie asociată și Comisia ENVI. Deci vreau să vă întreb dacă uh, a ajuns în această solicitare de a asociere a Comisiei Envi la această audiere privind vivisecția. De los servicios técnicos que sí. Que, hm? Vale, pues así pas- Bun, se notează. Atunci, trecem la petiția, punctul 8 de pe ordinea de zi. După cum spuneam, e vorba de o petiție prezentată de domnul Paul Mangen. Petiționarii nu sunt în sală, așa că o să dăm cuvântul direct comisiei. Luca Sporti. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, comisia înțelege dificultățile petiționarului. Am primit mai multe, mai multe plângeri de acest fel și la ora actuală facem o analiză pentru a vedea cum putem să îmbunătățim uh, intralegislația europeană. De fapt, se ține cont de riscuri și libertatea de contract. Primul în asigurări. Riscul înseamnă de fapt ce? Că un consumator poate fi asigurat la o companie de asigurări autorizată în statul membru de domiciliu sau uh, la o companie străină care activează în statul membru respectiv. Legea europeană nu obligă firmele de asigurare să fie active în toate statele membre. Și al doilea principiu este principiul libertății contractelor. Asta înseamnă că companiile de asigurare și consumatorii pot să încheie o serie de contracte și de condiții cu scop uh, și acoperire geografică, putând să excludă anumite beneficii Um, din alte state membre. Deci nu este o acoperire totală. Acum uh, noi analizăm potențialele îmbunătățiri și avem uh, mai multe exemple bune. Există o directivă a asigurărilor care acoperă uh, um, obligația sau răspunderea terțelor părți. Ne bazăm pe principiul single premium, prima unică, ceea ce înseamnă, de exemplu, că un șofer uh, când are un accident și e asigurat, polița sa de asigurare îi oferă beneficii într-un alt stat membru dacă acolo s-a petrecut accidentul. Sigur că ne punem întrebarea dacă putem să facem analogii similare și uh, în alte servicii. Uh, de exemplu, când e vorba de serviciile medicale, la care se referă petiționarul, mulțumesc. Alguien más quiere intervenir, coordinadores? Cine mai dorește să intervină din partea coordonatorilor? Peter. Ja, jetzt, ähm, die Frage geht jetzt fast an meine Kollegen. Întrebarea mea se adresează aproape colegii mele din comisie, pentru că eh, răspunsul e interesant eh, E vorba de dreptul de asigurare și opinia este că în cazul unei asigurări uh, medicale e periclitată piața unică și libera circulație. E bine, să zicem că un cetățean se mută dintr-un stat într-altul al Uniunii Europene și întotdeauna constată că protecția sa prin asigurare nu mai este garantată sau că um, e protejat, dar doar dacă plătește în plus enorm. Și Comisia identifică această problemă, spune că sunt și exemple bune, dar uh, până la urmă am o întrebare față de colegii mei de la PETI. Cum abordăm noi această petiție acum? Pentru că e clar că situația e cum e, uh, procedura lucrurile au decurs normal, corect. Nu știu în ce măsură putem spune că mai e nevoie de clarificare sau de acțiune. Deci întrebarea mea naivă către colegi este și acum ce? uh, implicăm comisia competentă pe fond, speciali- comisia specializată, uh, cerem un aviz, uh, încheiem această petiție, închidem petiția? Pentru că, sincer să fiu, uh, nu prea știu ce să fac. Alguna intervenție mai? Mai sunt și alte intervenții? Bine. Eh, solo hay una propuesta que es la de Peter deci există doar o singură propunere făcută de Peter și se pare că de fapt Comisia ne spune că de, se află într-o etapă de evaluare a modului în care se aplică și s-a transpus această directivă, așa că există o propunere. Până când vom primi această evaluare din partea Comisiei și până când vom analiza exact această transpunere, vom lăsa petiția deschisă în așa fel încât Comisia să ne poată prezenta concluziile sale referitor la transpunere. Vi se pare corect? Da. Bun. Atunci, astfel vom face. Trecem acum la punctele 9 și 10, care vor fi luate din preună. Punctul 9 e vorba de diferite petiții, diferiți petiționari. Unul este E vorba de petiția 1635 referitor la acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Statele Unite și riscurile referitoare la importarea anumitor produse alimentare din spre Statele Unite. Apoi, petiția 1960 referitor la suspendarea negocierilor cu Statele Unite pentru a crea o zonă de liber schimb. Petiția 2721 care de asemenea se referă la o implicare sporită a cetățenilor în negocierile TTIP și petiția 2859 care are 120 de semnături referitor la acordul transatlantic de liber schimb și uh, TTIP. După care urmează o serie întreagă de petiții diferite, 36 la număr și, cum spuneam, vom aborda și punctul 10 de pe ordinea de zi. E vorba de avizul referitor la recomandările Comisiei Europene referitoare la negocierile TTIP. Avem un petiționar care este prezent în sală. Este vorba de domnul Bruno Cram și vom începe prin a-i da mai întâi cuvântul, după care vom continua. Domnul Bruno Cram, vă rog. Bruno. sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vorsitzende. Domnilor și domnilor, stimaților deputați, reprezentanții Comisiei, când, am când am depus uh, petiția mea în anul 2013, acest uh, acord era sub radarul atenției publice. Fără angajamentul din ultimii doi ani, acest lucru ar fi valabil și în ziua de azi. Acest uh, acord ar fi fost uh, adoptat ca în trecut, uh, excluzând opinia publică pentru că se ține cont de interesele marilor concerne care ar prima în fața interesului public. Dar iată că societățile noastre s-au schimbat. Se dorește mai multă transparență și participare, lucru care, mulțumită interes, internetului, a luat un avânt global. Bruxelles și parlamentele naționale au fost și ele atinse de, acest, uh, uh, de această nouă realitate. Și acum cetățenii pe bună dreptate cer deschidere și participare în momentul în care în lumea globală se iau decizii despre comerț de niște mici elite. Această, no, această nevoie a cetățenilor de ambele părți ale Atlantic, Atlanticului uh, se confruntă cu un vacuum acum și cu un dezechilibru, pentru că până acum cetățenii nu aveau cum să influențeze acordurile comerciale. Piața capitalismului până acum ținea cont de uh, piața um, de organizarea socială a pieței. La nivel global, dreptul uh, celui mai puternic primează și de data aceasta e vorba de concernele internaționale. În momentul în care dreptul uh, popoarelor uh, e avut în vedere, bineînțeles că cetățenii cer să aibă un cuvânt de spus. E bine, dincolo de participare, e vorba de fapt despre transparență, pentru că noi avem drepturile omului, dreptul la informare, avem dreptul de a vedea negocierile acestea care, iată că uh, sunt atât de importante. Foarte mulți activiști din ziua de azi știu mult mai multe despre TTIP decât e pe gustul lobbyiștilor, corporațiilor și unora dintre aleșii noștri. TTIP vizează Uh, asigurări medicale, educație, piața muncii, drepturi de autor, uh, mediu, e-comerț, uh, protecția datelor și toate, toate, multe, multe alte domenii. E vorba despre ce ne dorim noi acum. Vrem o reglementare în favoarea concernelor sau vrem participarea cetățenilor care să aibă un cuvânt de spus în Europa și în lume. Vrem în continuare ca pas cu pas să pierdem uh, Uh, să piardă parlamentele uh, din dreptul lor democratic în fața marilor corporații care vor să ia decizii pe ușa din dos, e vorba de un acord în continuă schimbare. E nevoie de o cooperare de reglementare care să facă ca toate legile europene să fie negociate cu un consiliu transatlantic. Vrem să oferim corporațiilor posibilitatea de a face șantaj pe lângă curțile de judecată. Ce ne dorim? Vrem uh, ca lipsa transparenței de la corporații să primeze? Nu am vrea ca aceasta să fie transpusă, să fie transferată în spațiul public unde să se discute deschis? Oamenii trebuie să uh, se poată exprima. Acordurile bilaterale nu rezolvă problemele oamenilor. În continuare, uh, vrem să facem totul pe spuza statelor deja suferinde? Avem nevoie de o protecție globală a datelor, de un comerț electronic neînfrânat. Dar nu am vrea să facem asta cu prețul vieții private. Cetățenii democrațiilor noastre au dreptul de a ști totul despre acest acord e nevoie de o inițiativă cetățenească, de fapt există o inițiativă cetățenească cu milioane de semnături, pentru că noi nu vrem doar transparență, vrem să avem un cuvânt de spus. Nu vrem acest acord în formula de astăzi. Este vorba de viitorul democrației noastre. Lipsa de transparență și participare este ca un fir roșu care trece prin tot tratatul. Este simptomul unui sistem, unei erori sistemice care merge uh, pe, pretutindeni. Noi, cetățenii Europei, am ales acest Parlament. Credem în pluritate, credem în democrație și sperăm ca uh, cei care au primit mandatul de negociere să nu uh, fie de acord cu acest, uh, cu acest, cu um, acest tratat care uh, nu-i vizează pe cetățeni. Nu uh, ne violați încrederea pe care v-am acordat-o, pentru că până la urmă uh, vedem că trebuie să spunem da sau nu mai multe nu se prevăd pentru europeni. Ei bine, dumneavoastră sunteți democrați convinși și nu ar trebui să fiți de acord cu acest demers. Nu este transparență ceea ce se întâmplă acum. Spuneți nu TTIP, pentru că e vorba de transparență, participare, democrație, e vorba de oamenii acestei lumi, cei care primează. Mulțumesc pentru atenție. Lorenzo Terzi? Thank you, Madam Chair. Lorenzo Terzi. Mr. Cram, and uh, uh, first of all I would like to thank... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Cram, vă mulțumesc amândurora pentru comisia pe care pentru ocazia pe care ne-o dat să venim aici și să răspundem la principalele preocupări ale domnului Cram din petiția sa și din prezentarea sa. Principalele preocupări subliniate în petiție și de către domnul Cram sunt transparența sau lipsa de transparență din partea Comisiei percepută și riscul că TTIP-ul să facă să scadă nivelul ridicat al standardelor alimentare în Uniunea Europeană. Vine, reprezintă aici uh, Um, directoratul meu general din comisie și mă ocup personal de negocierea capitolului sanitar, capitolelor sanitare și fitosanitare din TTIP. E vorba de regulile și standardele Uniunii Europene și care vor fi stabilite în urma negocierii acordului. Și trebuie să încep prin a repeta ceea ce am scris și în răspunsul la petiție, și anume că nu există niciun risc de scădere a standardelor ridicate ale Uniunii privind uh, siguranța alimentară în urma acestor negocieri, dar doresc să dau și dovezi. De când am pregătit răspunsul, s-au întâmplat multe negocieri, negocierile au continuat și Comisia a fost foarte transparentă în legătură cu acest text. Acest text, precum și textul altor capitole, a fost publicat din inițiativa doamnei comisar Malmström pe site-ul internet al Comisiei. Deci, publicul larg, domnul Cram, Parlamentul, toată lumea, oricine în lumea asta poate să vadă cum arată textul capitolelor sanitare și fitosanitare din TTIP, din punctul de vedere al Comisiei. Colega mea de la DigiTrade va intra în, legă, în detalii în legătură cu transparența, dar Comisia a făcut și mai multe și a pus la dispoziție într-o sală de lectură textul negocierilor, poziția UE și poziția Statelor Unite. Și acest exercițiu va continua de-a lungul întregilor negocieri. Deci, astfel publicul poate vedea că abordarea comisiei nu este deloc uh, una care dorește să scadă standardele. Din potrivă, dorim să ne promovăm standardele. Considerăm că acest acord este o oportunitate pentru sectorul uh, agroalimentar. Uh, comisarul de resort și ceilalți comisari spun public că siguranța alimentară nu poate face obiectul negocierilor. Standardele noastre, mai ales cele considerate mai vitale pentru abordarea noastră, deci nefolosirea hormonilor în uh, alimente, folosirea nediscriminată a uh, tratamentelor cu antibiotice sau regulile noastre prin biotehnologiile nu sunt în situație de risc. În text se regăsește un principiu foarte important, sprijinit de Statele Unite, că ambele părți au își rezervă dreptul conform uh, angajamentelor legate de acordul de la OMC, să decidă care este nivelul de protecție pe care doresc să-l impună pentru siguranța alimentară. În încheiere, vă mulțumim pentru această oportunitate. Sunt conv- suntem convinși că nu este ultima dată când discutăm cu Parlamentul și societatea civilă despre aceste lucruri. dar noi dorim de fiecare dată să încercăm să vă asigurăm că nu dorim și nu vom face să scadă standardele de siguranță alimentară. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mai sunt alte intervenții din partea Comisiei, da, vă rog. Domnul Lutz Wellinger. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva observații complementare celor spuse de colegul meu. Mai întâi, aceste negocieri se bazează pe un mandat. Un mandat dat de statele membre Comisiei Europene. Mandatul este public și Comisia a propus ca mandatul să fie public, deci este disponibil, orice cetățean al UE poate să citească mandatul și poate vedea care sunt indicațiile statelor membre pentru aceste negocieri și astfel vor înțelege foarte bine ce trebuie să negocieze Comisia și ce nu trebuie să negocieze. Scânteta standardelor noastre nu face parte din mandat. Din potrivă, Comisia îi se spune foarte clar că nu se dorește să facă acest lucru, nici, nici chiar trece prin minte, dar toate uh, preocupările domnului Cram sunt definite, definite în acest mandat și se spune clar că nu există uh, substanță pentru aceste temeri. Negocierile TTIP mm, se bazează pe 50 de ani de practici comerciale, se bazează pe experiența noastră din alte acorduri. De exemplu, acordul de liber schimb cu Corea, negocierile pe care tocmai le-am încheiat cu Canada. Și textul acestui acord cu Canada e disponibil pe internet, poate să-l consulte oricine. Bineînțeles, negocierile TTIP sunt încă în curs, nu avem încă textul final. Și ajung aici la transparență, despre care a vorbit și colegul meu. Transparența este o prioritate a Comisiei Juncker și transparența este o prioritate a Comisarului pentru uh, Comerț, doamna Maștrom. Comisia a publicat recent o comunicare privind transparența și acordul TTIP, care stabilește anumite măsuri pe care le ia Comisia și le va lua pentru a asigura și mai multă transparență. Și ca efect direct a acestei comunicări, pe 7 ianuarie, Comisia a început să publice toate textele sale din, folosite în negocieri, de care a vorbit și colegul meu, domnul Toții, mm, și acesta este o măsură fără precedent în negocierile de până acum și arată că noi dorim să explicăm foarte clar ce negociem, ce dorem să obținem în urma acestor negocieri și, așa cum a spus colegul meu, dorim să arătăm foarte clar aceste lucruri. Multe documente ajung la Parlamentul European și la statele membre pentru ca toți cetățenii să vadă, să știe ce trimitem respons- ă, reprezentanților lor. Avem un site web foarte detaliat, ă, dincolo de textul de negociere, un text care explică acest text pentru cei care nu sunt specialiști în ă, domeniul comercial. Avem dialog cu societatea civilă la care vin sute de oameni de fiecare dată, sau în timpul negocierilor, sau înainte de negocieri, sau după negocieri, sau pe anumite subiecte. Avem și un grup de consultanță care funcționează din toamna anului 2013, mm, unde sunt reunite toate părțile societății civile și unde se discută tocmai aspectele care preocupă societatea civilă. Și, în fine, avem politica ușii deschise, adică nu există acces privilegiat unui grup de, de interese. Orice actor interesat are acces egal la informații din punctul de vedere al Comisiei. Aș dori să fac referire la alte aspecte menționate de domnul Cram. Consiliul de cooperare în reglementare la care a făcut referire face parte din propunerea noastră privind cooperarea în reglementare în cadrul TTIP și doresc să vă invit să uh, Consultați textul propus de UE pentru negocieri, care spune clar că noi am propus un forum de cooperare, un organism de cooperare de reglementărilor cu Statele Unite, care nu are însă puteri de decizie. Este doar un uh, forum de cooperare. În fine, în legătură cu protecția investițiilor și um, Um, rezolvarea disputelor dintre investitori și state, aș dori să fac referire la um, ședința Comisiei INTA de mâine. Acesta este un punct de pe ordinea de zi și anume o dezbatere cu participarea doamnei Malmström și acolo cu siguranță se va discuta despre rezolvarea discutelor între investitori și state în cadrul TTIP. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Gracias. Doi la palabra. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Au cuvântul acum coordonatorii. Mai întâi domnul Valesa. Uh, thank you, Madam Chair. Um, mulțumesc, doamna președinte, și vreau să mulțumesc uh, petiționarului pentru prezența sa E clar că vom avea foarte multe ar fi, ar fi putut avea foarte mulți petiționari prezenți, pentru că am primit 30 de petiții pe aceste subiecte. Dar mă bucur de faptul că noastră sunteți de față, pentru că ați abordat un punct foarte important. În ultimele săptămâni am participat la diferite ședințe în cadrul acestui dosar, întâlniri, discuții cu uh, toți cei care uh, sunt raportori în diferitele comisii parlamentare pe acest subiect, pentru că acum se pare că aproape fiecare comisie din acest parlament va avea un aviz pe acest subiect, TTIP. Așa că să fiți siguri că suntem cu toții foarte atenți la toate aceste îngrijorări și plângeri, pentru că este foarte important să avem la dispoziție toată informația și să vă punem la dispoziție toată informația pe care doriți să o cunoașteți. Acum, petițiile pe care noi le primim pe care le-am primit se referă la aspecte cum ar fi calitatea produselor alimentare, um, aspectele digitale, transparența, impactul economic. Apoi, după cum puteți vedea, subiectele sunt foarte diferite, foarte variate, dar există două obiective principale și acestea au fost subliniate și de către comisie și au fost subliniate în negocieri. Mai întâi, să ajungem la un acord comercial rezonabil echilibrat cu SUA pentru a elimina barierele vamale, obstacolele vamale, pentru a avea o recunoaștere reciprocă a produselor europene și a produselor americane pe aceleași standarde. Mai mult decât atât, și poate și mai important, în Parlamentul European în luna iulie, în uh, prezentarea sa inițială, Comisia Europeană, președintele acesteia, a spus în mod foarte clar că Europa nu își va sacrifica nici sănătatea, nici uh, uh, asigurările medicale, nici standardele de viață sau diversitatea culturală în aceste negocieri. Și siguranța produselor alimentare, protecția consumatorilor, protecția datelor, sunt elemente ce nu se negociază, sunt, nu sunt negociabile. Deci asta avem și asta vom respecta. Acum, în ultimele luni am observat că Comisia Europeană face eforturi considerabile pentru a se asigura că aceste negocieri se desfășoară în mod transparent, bazându-se pe încredere reciprocă. Și evident că această discuție a noastră se înscrie în acest cadru, pentru că abordăm aici lucruri foarte importante, cum ar fi, spre exemplu, organismele modificate genetic, utilizarea hormonilor. Există aici negocieri, există aici discuții și e clar că vom face în așa fel încât să menținem și să protejăm standardele noastre de siguranță. Din când în când, Comisia Europeană vine în Parlamentul European și face prezentări referitor la felul în care progresează negocierile. Și eu cred că e vorba de negocierile cele mai transparente pe care le-am avut până în prezent, vreodată. Și e clar că Aici, problema aceasta a transparenței, din punctul meu de vedere, a fost în mod clar rezolvată. Acum, eu uh, am trebuit să pregătesc avizul și a trebuit să mă asigur că toate aceste elemente figurează în text. Acum aș dori să întreb celelalte grupuri politice, ceilalți coordonatori, dacă pot să-mi trimită numele raportorilor lor din umbră, în așa fel încât să pot organiza o ședință, cu un pic de noroc chiar înainte de vacanța de Paști, tocmai pentru a putea discuta avizul în detaliu și pentru a-l putea aborda din punctul de vedere al fiecăruia. Vă mulțumesc tuturor și mulțumesc încă o dată petiționarului. Gracias, señor Valesa. Mulțumim, domnule Valesa. Doamna Raida, vă rog. Ja, vielen Dank uh, an Bruno Kram für die uh, Vorstellung. Vreau să mulțumesc domnului Bruno Kram pentru că ne-a prezentat această petiție care reprezintă de fapt zeci de petiții ce au fost înaintate pe tema TTIP. Și mă bucură faptul că avem ocazia să discutăm în mod deschis toate aceste elemente împreună cu Comisia Europeană. Aș dori să spun că anumite observații pe care le-am auzit din partea Comisiei sunt, de fapt, pe lângă conținutul petiției. Dacă am înțeles eu bine, petiționarul a exprimat o dorință și anume ca nu neapărat ca normele europene care sunt mai ridicate, standardele europene care ar fi atacate, ci mai degrabă uh, aceasta ar însemna o metodă de a circuita, de a circuita democrația însăși. Și este deci posibilitatea oferită Uniunii Europene ca pe viitor să existe o abordare uh, cât mai deschisă. E clar că noi am abordat deja prin audieri, prin ateliere și discuții, am vorbit foarte mult despre uh, toate aceste elemente despre controlul parlamentar uh, care este necesar pe viitor în cazul în care ar apărea noi probleme uh, precum și posibilitatea în cazul în care ar exista noi domenii ce trebuie să fie reglementate, deci posibilitatea de a uh, interveni. Deci întrebarea este cum putem interveni, cum putem menține capacitatea noastră de reglementare proprie în momentul în care TTIP a fost adoptat. TTIP este un pas important, dar trebuie să spunem că acest uh, mandat de negociere uh, a fost uh, publicat între timp și dacă pe parcurs au fost publicate alte documente de parte europeană, cred că este important ca același lucru să se întâmple și uh, de partea americană, în așa fel încât întregul procedeu să fie transparent, pentru că e vorba de încrederea oamenilor. Iată câte uh, petiții au fost depuse din cauza faptului că oamenii nu au încredere, oamenii au dubii foarte mari. Negocierile de până acum au fost lipsite de transparență. Ei bine, această scuză nu mai ține acum. Eu cred că atât Parlamentul cât și Comisia au interesul de a Uh, ține cont de îngrijorările manifestate de acești cetățeni. La Rivasi. Doamna președinte, mulțumesc care cuvântul doamna Rivasi. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am ascultat ce a zis comisia. Mai întâi, în momentul în care vorbim despre transparență, de fapt, despre ce vorbiți? Pentru că a spus, da, coordonatorii pot să aibă acces la negocieri, la documentele consolidate. Da, stați puțin, dar n-au voie să facă nicio fotocopie, nu pot să, ia nicio, să facă poze sau să fotografieze documentele, nu pot să noteze nimic. Asta e transparența. Când de fapt ne puneți într-un fel de debarat de mături în care ne putem uita la documentul respectiv și ca atâta tot. Apoi, asociațiile, sindicatele n-au niciun fel de acces și parlamentarii nu toți pot avea acces. Eu, care sunt foarte interesată de chestiunile legate de sănătate, nu am acces. Trebuie să trec prin intermediarul, coordonatorului. Coordonatorul nu știe la ce să se uite exact și nici nu poate să facă fotocopii. Asta e transparența? Vreau să vă spun vouă celor de la comisie, pentru că de fapt aici dacă așa procedați, procedați împotriva cetățeanului european. Duceți-vă și explicați cetățeanului că nu e transparență, că nu e acces, că asociațiile nu au niciun fel de acces la aceste negocieri. Și atunci cum vreți noastră noi să mai apărăm proiectul european? Și veniți și spuneți după, da, uitați că o să armonizăm și oricum nu punem sub semnul întrebării regulamentul RIC, organismele modificate genetic, sistemul de etichetare și așa mai departe cu excepția faptului că nu discutăm de aceleași principii. Noi avem în Europa principiul de precauție, adică orice moleculă nouă mai întâi trebuie să fie analizată. E nevoie de studii, studii de mediu, studii aprofundate. Ori Statele Unite nu au această abordare. Toate moleculele, bun, le lansăm în mediu și vedem după. Și că mai întâi e nevoie de un risc dovedit pentru a le înlătura din mediu. Păi, da, stați puțin, mai întâi să-i, să-i, să-i convingeți pe americani să accepte principiul de precauție, după care putem discuta. Etichetarea organismelor modificate genetic în SUA sunt peste tot aceste OMG-uri și sunt contaminate și câmpuri care n-au nimic de a face. Și atunci, cum vom explica Statelor Unite că alimentele pe care le vom importa vor avea etichetare și vor scrie pe ele organisme modificate genetic? Vedeți că abordarea e diferită. Apoi am ascultat ceea ce a spus referitor la igiena alimentară. În Statele Unite, abia la final sunt uh, uh, iradiate alimentele sau sunt uh, pui clorinați. Știți ce se întâmplă, nu? Carnea de vită, friptura, în momentul în care nu faci prevenire așa cum facem noi în Europa, la final spui că, păi haideți să iradiem un pic ca să scoatem microbii de acolo. Noi nu avem deloc această abordare și spuneți că niciun fel de tratament antimicrobian nu va fi acceptat în Europa dacă nu a fost dovedit în mod uh, științific că acesta prezintă avantaje pentru consumator. Și cine face analiza asta? ESA? Noastră știți foarte bine că iradierea poate să ducă la probleme sanitare, s-a demonstrat deja acest lucru. Nu există niciun fel de studiu serios care să fi fost făcut de către Statele Unite în acest domeniu. Și atunci stau și mă întreb, în ce fel de lume vreți noastră să ne plasați pe noi în domeniul securității alimentare? Apoi, în ceea ce privește medicamentele, eu mă uit, spre exemplu, la acordul încheiat cu Canada, referitor la medicamente. Ce facem? Ei bine, laboratoarele farmaceutice impun că, ne impun faptul că trebuie să prelungim durata acestor, de protecție a acestor medicamente pentru că nu vor medicamente generice. Și ci, noi ne luptăm să avem medicamente generice și, de fapt, laboratoarele farmaceutice nu vor acestea și uh, își protejează uh, pe o durată mai lungă uh, cu brevet propriile lor medicamente. Ce avem noi de câștigat? Ce vom avea de câștigat? Pentru că, de fapt, vom încuraja comerțul la nivel de multinaționale și reglementarea și felul în care funcționează americanii pur și simplu sunt diferite de ceea ce avem în Europa. Apoi, SDS. A existat o consultare, s-au primit 50.000 de răspunsuri și comisia Spune că nu, lasă, astea detalii. Nu au fost prea multe detalii, prea multe răspunsuri asemănătoare, nu le putem lua în considerare. Vă dați seama ce fel de imagine proiectați în afară? E ca și cum o consultare publică nu servește la nimic. E pur și simplu o, o negare a acestui drept. Există exemple foarte multe. S-a demonstrat faptul că laboratoarele, indiferent că e vorba de industrie farmaceutică, industrie uh, petro, uh, din domeniul petrolului, au au atacat Comisia, pentru că noi avem o legislație foarte clară. Și ce, ce au făcut laboratoarele? Au atacat Agenția Europeană pentru Medicamente și au spus că nu, că e vorba de secretul de afaceri, secret comercial și așa mai departe. Asta vreți ca să fie lumea pe care noi să o construim între Europa și SUA? Păi și chiar nu avem nevoie de așa ceva. Și mă uit, spre exemplu, la cazul din Franța. Noi am votat o, lege pentru a interzice fracturarea hidraulică și Halliburton va ataca da pur și simplu Franța. Și avem uh, trei judecători care vor defini care sunt despăgubirile pe care Franța va trebui să le plătească către societatea și firma Halliburton. Păi nu știu dacă asta este în interesul statelor membre. Statele membre v-au acordat un mandat, e adevărat. Dar statele membre tocmai au acum toate motivele pentru a respinge aceste TIP, pentru că nu avem nimic de câștigat pentru cetățenii europeni și o situație gravă. Pentru că uitați-vă în Franța. În Franța crește cota de popularitate a Frontului Național. Extrema dreapta, pentru că lor, ei spun că exact asta se va întâmpla, nu va mai fi niciun fel de protecție. Și vreau să știu și eu cum veți face ca să obligați pe americani să aibă și ei o reglementare mai constrângătoare, mai severă. Mulțumesc, până doamna președinte. Și acum, Eleonora. Președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și petiționarului pentru prezența sa printre noi. Eu doresc să amintesc că numeroasele petiții pe care le primim reflectă preocupările cetățenilor și doresc să amintesc și faptul că a existat și o tentativă de inițiativă a cetățenilor care însă a fost respinsă de comisie. Nu trebuie să uităm acest lucru. Dar, totuși, campania continuă și au fost strânse peste un milion de semnături. Deci, subiectul este de interes. Și e important să fim atenți la solicitările cetățenilor. Și pentru că acest tratat ne este prezentat ca fiind soluția la criză, ca fiind uh, aducător de avantaje, de locuri de muncă, dar studiile de impact uh, arată că crește PIB-ul cu foarte puțin, cu câteva zeci de euro pe familie pe an. Însă se cere o armonizare a reglementărilor legislației noastre Uh, care într-o lume atât de diversă uh, ca, cea, ca lumea europeană, unde se aplică principiul precauției față de cel american, unde cineva trebuie să arate că un produs sau o substanță chimică este periculoasă pentru sănătate ca să fie retras, uh, Uh, deci sunt două lumi atât de diferite încât ne este foarte greu să înțelegem cum putem armoniza uh, aceste lucruri, care va fi terenul comun de înțelegere. Așa că sunt și foarte curioasă unde vor duce aceste negocieri. Dar, din păcate, știm foarte puține despre acestea, pentru că nu cunoaștem cu adevărat conținutul negocierilor. De cele mai multe ori se prezintă doar poziția europeană care, bineînțeles, dorește să protejeze standardele noastre și condițiile noastre uh, ambițioase, așa cum a spus și colega Rivazi, uh, dar și nici la EFSA totul nu este clar, dar este clar că societatea civilă trebuie să joace un rol fundamental în aceste negocieri, dar nu a fost luată suficient în considerare până astăzi. DigiTrade a organizat cel puțin 119 întâlniri cu uși închise cu uh, întreprinderile multinaționale și lobby-urile lor, dar foarte puține cu asociațiile de consumatori și ONG-urile. Uh, și uh, mediatorul european, ombudsmanul, a arătat că nivelul uh, accesului la informații variază în funcție de interlocutori. Uh, Uh, și de interesele promovate. Acest lucru nu e acceptabil. În fine, clauza ESDS este de asemenea foarte periculoasă și subminează suveranitatea statelor membre. Deci, acesta este un alt punct care trebuie foarte clar uh, eliminat din acest tratat, care, după părerea mea, nu aduce nimic bun. Grazie, Eleonora. Soledad. Mulțumesc foarte mult, Eleonora, așa cum Soledad. Mulțumesc, doamna președinte. Din nou, eu sunt cea care va interveni în numele colegei mele. Îmi pare rău, asta e situația. Îndeplinesc uh, diferite misiuni pentru diferiți colegi. Doamna Görling este cea care se ocupă de acest subiect la noi. Mai întâi aș dori să-i felicit pe domnul raportor, domnul Valesa, pentru faptul că raportul acesta este unul foarte bun, putem să-l acceptăm și salutăm faptul că petiționarul este prezent astăzi, salutăm și interesul manifestat față de acest acord. E clar că există temeri exprimate de către cetățeni și noi vom încerca să subliniem punctele pe care le considerăm a fi cele mai importante. Mai întâi, obiectivul acestui acord este de a stimula comerțul cu Statele Unite în mod uh, repetat. În momentul în care vorbim despre comerț, uităm faptul că există anumite obiective de dezvoltare în Uniunea Europeană și acest lucru trebuie să se facă pe baza principiilor și valorilor pe care cu toții le împărtășim și înțeleg aceste îngrijorări, însă eu în continuare am încredere că aceste principii și valori vor fi respectate și vor fi la baza tuturor uh, negocierilor viitoare și sunt la baza muncii noastre parlamentare. E vorba de un acord economic deosebit de important și știm cu toții că lumea, lumea este globalizată. China este din ce în ce mai dezvoltată din punct de vedere economic și suntem în concurență cu alte părți ale lumii. Tocmai de aceea Uniunea Europeană trebuie să poată ocupa un loc important în acest eșichier internațional, iar comerțul reprezintă o parte importantă. Acum, cu acestea fiind spuse, poziția grupului nostru socialist și democrație este una foarte bine cunoscută. Ne dorim un acord, dar nu orice fel de acord. Și îngrijorările ce au fost exprimate referitor la felul în care acest acord va afecta sănătatea, mediul consumator, drepturile consumatorilor, drepturile uh, sociale, e clar că e vorba de linii roșii pe care nu suntem deloc gata să le depășim. spre exemplu, liberalizarea serviciilor de interes public, protecția datelor personale, diversitatea culturală, acestea sunt elemente absolut esențiale și cred că acestea sunt luate în considerare și urmărite îndeaproape de toate grupurile politice. Iar în ceea ce privește transparența, pentru că și asta ne îngrijorează, da, putem spune că tratatul de la Lisabona acordă competență Uniunii Europene competența exclusivă pentru a negocia și pentru a semna acorduri internaționale. Dar se acordă un mandat către Comisia Europeană și cred că intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona este un element important pentru că acesta introduce și o supervizare din partea Parlamentului European pe lângă acceptarea din partea celor 28 de state membre. Deci avem astfel o capacitate de control și în acest sens suntem implicați pentru a garanta că aceste principii și valori sunt uh, uh menținute și păstrate. După cum știți, în iulie 2013 a avut loc prima rundă de negocieri și în continuare mai sunt foarte multe elemente ce trebuie să fie negociate și pentru fiecare rundă de negocieri, după fiecare uh, astfel de rundă, Comisia vine și informează și Parlamentul European și statele membre referitor la felul în care evoluează negocierile și suntem astfel constant informați despre evoluția acestor negocieri ale TTIP. Eu nu pot să spun că consider că există o transparență maximă, dar în continuare am constatat că există eforturi făcute de comisie și cred că lipsa de uh, transparență sau întârzierile uh, care au putut, au putut exista în trecut în prezentarea situației au fost greșeli, greșelile ale trecutului care au influențat în mod clar opinia publică și care a dus la acest sentiment de neîncredere față de negocieri și față de acord. Însă, acestea nu se mai pot repeta. Iar accesul la informații, uh, uh, informații care sunt uh, clasate sau care sunt confidențiale, accesul acesta poate fi acordat membrilor Parlamentului European. Uh, eu sunt de părere că aici avem o transparență, în orice caz, mai mare decât am avut-o în alte acorduri ce au, similare ce au fost uh, încheiate. Și nu putem decât să încurajăm Comisia să meargă pe această cale a transparenței. Știu că există un grup de lucru în Comisia INTA care și el abordează acest uh, subiect al transparenței exact în același fel în care îl facem noi aici în Comisia noastră PETE. Și consultarea publică din partea Comisiei față de cetățeni s-a primit 50.000 de răspunsuri și în acest sens există un grup de lucru pe acest subiect și cred că felul în care vom aborda acest lucru va depinde foarte mult de felul în care vom reuși să salvăm suveranitatea și autonomia noastră. Și e vorba de siguranța investițiilor pe care le putem face în Statele Unite. Așa că nu pot decât să repet încă o dată felicitările mele față de domnul raportor, domnul Valesa, Salut prezența petiționarului și vă pot asigura că vom continua să lucrăm în continuare pentru a obține nivelul de transparență maxim, în așa fel încât acest acord comercial să fie unul cât mai bun, bazat pe standardele și valorile Uniunii Europene. Mulțumesc, spune doamna președinte. Mai dorește să mai intervină încă o dată comisia, vă rog. Thank you, Ms. Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să revin uh, la diferite aspecte menționate și să adaugă anumite lucruri în legătură cu standardele în privind uh, alimentația și siguranța alimentară. Întâi, aceste negocieri uh, nu vin din neant. Mandatul e foarte clar, spune foarte clar ce trebuie să negocieze Comisia și cadrul este foarte clar și obiectivele acestui acord sunt foarte clare în, și anume potențialul său economic, dar și valoarea sa strategică. Nu voi repeta toate aceste argumente din nou. Apoi, în al doilea rând, controlul democratic. Cred că trebuie să fie foarte clar despre ce e vorba aici. E vorba de un acord comercial. Comisia are mandat. Va negocia în numele Uniunii Europene. După ce se încheie aceste negocieri, urmează procesul de ratificare formală cu implicarea tuturor instituțiilor Uniunii Europene, ale statelor membre și mai ales a Parlamentului European. Deci colegii dumneavoastră și cu dumneavoastră veți avea ultimul cuvânt de spus în legătură cu acest acord. E foarte clar acest lucru. Deci nu văd de ce spuneți că nu există control democratic. În plus, bineînțeles, nu așteptăm sfârșitul negocierilor pentru a vă informa pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră și aici revenim la rolul colegilor dumneavoastră de la INTA. Cred că s-a monitorizat și grupul de monitorizare a colegilor dumneavoastră de la INTA, care urmărește aceste negocieri în detaliu. Au acces la toate documentele. S- fac briefing-uri înainte și după fiecare rundă de negocieri. Fiecare aspect e discutat cu uh, acești colegii dumneavoastră. Deci, uh, controlul democratic uh, e prezent și dumneavoastră și colegii dumneavoastră veți avea ultimul cuvânt de spus. Uh, Apoi, doresc să clarific ceva în legătură cu mandatul, pentru că se tot spune că Comisia nu a publicat mandatul. Mandatul este un document care este în proprietatea Consiliului, a statelor membre și este uh, acordat Comisiei. Noi am cerut publicarea mandatului, Consiliul a, uh, um, a dorit să-l publice multă vreme și până la urmă Consiliul uh, a trebuit să ia în decizia finală și a făcut-o așa cum a făcut-o și în cazul altor negocieri pe care mulți dintre dumneavoastră le urmăriți, anume negocierile TISA. Doamna O'Reilly, ombudsmanul european, a recunoscut nivelul de transparență acestor uh, negocieri, a recunoscut de asemenea faptul că în tratative comerciale internaționale e nevoie de un anumit uh, nivel de confidențialitate. Deci, uh, acum trebuie să găsească echilibrul corect între diseminarea informației, între publicarea textelor pe cât posibil și, pe de altă parte, păstrarea unei confidențialități necesare pentru a negocia un acord de calitate în interesul UE. Și doresc de asemenea să resping uh, acuzația că unii au acces privilegiat la comisie. Nu, avem o politică ușor deschisă, toți colegii din toate digiurile și colegul de la DG Sante poate să um, confirme acest lucru. Fiecare grup, fiecare cetățean, fiecare asociație, fie că e un ONG, fie că e o asociație de afaceri, are același acces, acces egal la Comisia Europeană. Și, în fine, nu doresc să intru în, de, în detalii în legătură cu protecția investitorilor. Uh, Uh, mecanismul uh, ISDS, dar pot să vă spun că consultarea realizată stă la baza negocierilor noastre uh, viitoare. Am analizat toate răspunsurile primite, nu am um, respins anumite răspunsuri primite, nu am spus că nu ținem cont de unele pentru că se repetă, din potrivă, am dedus idei, propuneri și calea de urmat din această consultare, dar și am folosit și sugestiile de mai bine în patru domenii și aceste, cele, aceste patru domenii și altele vor fi discutate acum cu Um, colegii dumneavoastră la INTA și cu statele membre pentru a defini până la urmă poziția Uniunii Europene în aceste negocieri. Mă voi opri aici, poate colegul meu de la Decisante dorește să adauge ceva. Thank you, thank you, Madam Chair. Uh, just very briefly to touch again. Mulțumesc, vreau doar să mă refer la unele aspecte menționate în cadrul acestei dezbateri principiul precauției. După cum am spus, noi nu vrem să ne amendăm poziția în ceea ce privește principiul precauției, e un lucru deja prevăzut în text și uh, chiar dacă americanii nu recunosc acest lucru, de fapt ei aplică principiul precauției în general. Dacă vrem să oferim un exemplu, iată, avem uh, prosciutto di Parma, jambonul de Serrano, uh, toate aceste produse care uh, la export se confruntă cu obstacole pentru că SUA aplică principiul precauției pe diverse criterii legate de această șuncă tratată. Deci nici americanii, nici europenii nu-și vor schimba abordarea privire la acest principiu și cred că sunt uh, domenii în care, da, e loc de finisare a comportamentului nostru în cadrul normelor de reglementare după care ne ghidăm. Dacă e să ținem cont de realitățile uh, de acum, avem tratamentul antimicrobian, OMG-ul, hormonii, iată, un domeniu în care în beneficiul consumatorului trebuie să reflectăm la aceste elemente. Tratamentul antimicrobian executat în conformitate cu abordarea europeană poate să fie foarte beneficiar, uh, foarte bun pentru uh, producția noastră. Ne gândim uh, puțin la uh, decontaminarea carnei de pasăre, de exemplu. În Uniunea Europeană spunem că noi nu avem niciun fel de decontaminare prevăzută și aprobată, dar dacă ne uităm la datele prezentate de Autoritatea pentru uh, Siguranța Alimentară, vedem că sunt peste 200.000 de cazuri de campilobacterium uh, bacterium, uh, confirmate în carnea de pui anual. Uh, și se poate ajunge la 9 milioane de cazuri de boală în Uniunea Europeană care să ne coste uh, între 1 și 5 miliarde de euro uh, la sănătate. Deci sistemul nostru de siguranță alimentară e oare el perfect sau putem Ținem cont de acest aviz EFSA, care știți că se bazează pe independență și excelență. Sau putem să profităm de această dezbatere pentru a ne îmbunătăți sistemul de siguranță alimentară. Sunt întrebări pe care trebuie să ne adresăm nouă înșine în acest moment. S-a trasat o paralelă între Canada și SUA. Un alt motiv uh, pentru care n-ar trebui să îngrijorăm publicul este faptul că noi acționăm cu SUA într-o manieră similară cu Canada. TTIP nu este primul prilej uh, care, cu, uh, cu care am intrat în um, discuții despre siguranța alimentară cu SUA. Avem un acord veterinar cu SUA, cu Canada din 1999, deci lucrăm cu SUA pe aceste chestiuni într-o manieră structurată. E, avem deja experiențe de mai bine de 15 ani. Ce am făcut cu Canada? Sunt lucruri care Uh, vor fi uh, preluate acum și în relația cu SUA. Avem normele veterinare care au pus baza relațiilor cu Canada și cu SUA, pe care le vom transpune în uh, capitolul sanitar și fitosanitar din CETA pentru Canada și din TTIP pentru SUA. Ce înseamnă capitolele sanitare și fitosanitare? Capitolele veterinare plus capitolele fitosanitare. Cu acest exercițiu avem ocazia de a uh, ne uita mai degrabă la oportunități decât la riscuri, pentru că riscurile sunt uh, prea întâmpinate. SUA, indiferent de, de, de TTIP, poate deja să uh, exporte toate produsele de origine vegetală sau animală, dată fiind uh, atitudinea noastră deschisă și sistemul nostru cel mai deschis din lume indiferent de existența sau nu a unui acord bilateral. Dacă ne uităm ce produse putem să exportăm noi către SUA, ne dăm seama că nu putem să transportăm uh, produse uh, pe bază de ouă, uh, nici produse lactate din lapte pasteurizat, nici carne de vită, nici carne de um, oaie sau de capră. Și la fel și e problemă și cu legumele, pentru că durează 10-15 ani pentru fiecare stat pentru a intra într-un proces de reglementare în așa fel încât să poată exporta un măr dintr-un singur stat membru. Ce vrem noi să facem cu acest exercițiu? Să avem mai multe oportunități, în primul rând pentru Uniunea Europeană ca entitate unică, nu pentru statele membre care acum singure trebuie să semneze 28 de acorduri și să intre în concurență unele cu altele pentru a avea uh, acces cu un produs pe piața americană. Vrem să avem un acord între două blocuri și să fie două blocuri adevărate, adică un bloc european, un bloc american, respectând, desigur, normele fiecare părți semnatare. În concluzie, riscurile sunt combătute, non-inexistente, vedem uh, că avem o istorie de cooperare uh, la capitolul veterinar de mai bine de 15 ani cu SUA și cu Canada și cu alți parteneri precum Noua Zeelandă și asta intenționăm să facem în continuare, deoarece acesta este cadrul nostru de reglementare. Nu vrem și nu putem să acționăm în afara acestuia, nici măcar în uh, cadrul relațiilor bilaterale cu partenerii comerciali. Mulțumesc! Gracias a la Comisión. Eh, por parte de los diputados mm, no hay más intervenciones y doy la palabra. Mulțumesc foarte mult Comisiei și am să dau la final cuvântul petiționarului încă două minute. Ja, ich möchte kurz... Mulțumesc. Vreau să mm, prezint poziția față de cele spuse de Comisie. Este simptomatic și blamabil faptul că lacuna dintre cetățeni europeni și comisie devine din ce în ce mai mare. Noi nu ne simțim reprezentanți. Eh, decla- de- reprezentanți. Declarațiile dumneavoastră sunt parte a acestei cronologii despre cum a ajuns TTIP în atenția publică. Pentru că mult timp lucrurile n-au fost transparente, lucrurile au fost mușamalizate. Știți campania de promovare uh, despre cum încerca să fie vândut uh, TTIP. Dumneavoastră încercați să ne vindeți altceva, spunând că s-a făcut transparență, s-a făcut lumină. Sunt acele cabine de citit eh, din care nu poți să-ți extragi o copie. Vă rog frumos să-mi spuneți ce înțelegeți noastră prin transparență. Spuneți că s-a conferit un mandat. La vremea respectivă oamenii știau că e vorba de câteva taxe vamale, de un nou acord și așa mai departe. Ați încercat să-mi reduceți uh, petiția la siguranța alimentară și protecția uh, protecția consumatorilor. Dacă parcurgeți textul, vedeți că e vorba de mult mai mult decât atât. Sigur, protecția consumatorilor e foarte importantă, dar e vorba de asigurări medicale, uh, de educație și multe alte lucruri. Dacă ne uităm la ce se întâmplă acum cu armonizarea, e vorba de practic dorința de a armoniza domenii care nu și-au locul la armonizare. La fel cu drepturile de autor. În SUA există copyright unde pot să-mi vând drepturile de autor. În Europa, dreptul de autor ține mereu de autor. Există lucruri care nu se lasă armonizate chiar dacă corporațiile ar vrea exact asta. Eu am fost la Washington, la o conferință a părților interesate și am văzut uh, cu ce mânăreli se discută acolo. Uh, se discută clar în interesul corporațiilor și la noi vine foarte puțin din acest mesaj. Uitați-vă la acordul cu uh, Corea de Sud. Dacă folosiți asta ca fel de tipar, atunci vedeți puțin ce scrie acolo la comerț electronic. Este practic o uh, vânzare a vieții private. Deci nu! Dumneavoastră încercați să ne vărâți pe gât acest uh, TTIP. Și să știți că veți genera proteste în rândul populației. Noi nu vom accepta asta. Să nu vă mire faptul că zi de zi din ce în ce mai multe ONG-uri fac declarații ferme împotriva TTIP. Dacă dumneavoastră în continuare prezentați acest acord ca fiind un acord al participării și al transparenței, atunci nu mulțumesc, cel puțin nu așa. Gracias al petiționar. Mulțumim foarte mult petiționarului și văd că domnul Valesa a cerut să mai ia cuvântul încă o dată. Vă rog. Thank you very much. Very brief. Mulțumesc. Foarte pe scurt, domnule Carmer. Aveți garanția că între Comisie și între cetățenii europeni e Parlamentul European și noi vom decide dacă vom accepta acest TTIP sau dacă îl vom respinge. Deci, indiferent ce se întâmplă, Uitați-vă înspre organismul uh, democrat uh, ales al Uniunii Europene și puteți fi siguri că nu vom fi de acord cu niciun, uh, niciun tratat care să nu fie în beneficiul cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Gracias. Entonces haríamos... Mulțumesc foarte mult. Așa, atunci vom face în felul următor. Haideți să vedem ce părere aveți. După votul din Uh, avizului în uh, comisia noastră PETI și după votul de la INTA vom trimite domnului petiționar toată documentația aferentă. Și odată ce se adoptă în mod definitiv raportul, atunci petiția se încheie. Calendarul pentru votul uh, în comisia PETI 20, 23 martie, 16 aprilie este prevăzut în luna mai deci acesta este calendarul, mai ales în ceea ce ne privește pe noi, Comisia PETI. Am spus, deci pentru amendamente, 3 martie, 3 aprilie, după care vom avea votul în Comisia PETI și după votul din PETI vom trimite domnului petiționar toată documentația noastră, după care vom trimite și cu documentația de la INTA, în așa fel încât petiționarul să aibă toată informația. Odată ce aprobarea raportului intervine, atunci această petiție se închide. Bun, atunci ne revedem la ora 15 și vă rog să fiți punctuali, în așa fel încât să avem timp suficient la dispoziție pentru petiționar. Vă rog.